Chers collègues, si vous voulez bien... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom uh, începe această reuniune extraordinară. Avem o ordine de zi destul de încărcată. Ordinea de zi va fost uh, distribuită. Vă propun să o adoptăm așa cum uh, apare ea. Să trecem la punctul 2, comunicarele președintei. Aș dori să vă aduc la cunoștință câteva lucruri. În primul rând, este vorba despre raportul domnului Thercas cu privire la informarea și consultarea lucrătorilor. Votul asupra acestui raport a fost uh, prevăzut pentru astăzi, însă a fost uh, amânat în urma unui acord la care s-a ajuns între raportor și raportorii din umbră. Uh, îl vom vota la o reuniune a acestei comisii ocupare pe 19 octombrie la Strasburg. Motivul este să le dăm timp uh, acestora să finalizeze amendamentele de compromis. Al doilea punct se referă la semestrul european. Aș dori să vă informez că conferința președinților a hotărât la ultima sa reuniune că la anul vom organiza în cadrul examenului, uh, examinării anuale de creștere, nu simple întâlniri interparlamentare, ci o veritabilă săptămână parlamentară europeană, care va avea loc din 28 până pe 30 ianuarie 2013, așadar. Mm. 28 ianuarie, așadar, până în 30 ianuarie. Comisia Ocupare se va implica, bineînțeles, în uh, discuțiile respective și în discuțiile cu reprezentanții Parlamentelor Naționale pe tema uh, ocupării forței de muncă tinere și impactul social al programelor de ajustare economică în statele membre în, dificultate, în dificultate financiară. Un al treilea punct, această întâlnire este um, pe internet. Trecem direct la punctul 3 de pe ordine de zi. Domnule Cabrnoch, vă dau, punctul, vă dau uh, cuvântul ca să vorbiți despre planul de punere în aplicare a Parteneriatelor Europene de Inovare, privind mătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. Este un lucru care ne privește pe toți. Domnule raportor, aveți cuvântul. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Domnilor și domnilor, Vă mulțumesc foarte mult. Îmbătrânirea este ceva ce influențează întreaga societate. În opinia mea, în următorii 30 de ani, îmbătrânirea va fi factorul dominant care va influența dezvoltarea viitoare a statelor membre ale Uniunii Europene. Am pregătit o propunere de aviz cu privire la acest subiect am discutat cu privire la acest subiect de mai multe ori și vom reveni asupra acestui subiect și pe viitor. Avem acum un raport special al colegului Kassler care se referă la anul 2012 pentru îmbătrânirea activă. Acest aviz completează munca desfășurată anul trecut și ne vom referi și la raportul colegului Omen Reuten cu privire la sistemul de pensii. Ați primit cu toții avizul, proiectul de aviz, în care eu vă prezint sugestii de noi soluții pe care le analizăm, că căutăm un echilibru corect între abordarea europeană și principiul subsidiarității. Desigur, trebuie să abordăm această problemă nu numai din punctul de vedere al Uniunii Europene și al statelor, ci și al regiunilor, municipalităților, familiilor și indivizilor. Și aceștia trebuie să își asume responsabilitatea. Nu putem uita de responsabilitatea lor. Îmbătrânirea nu este o boală, este uh, un proces natural la care ne putem aștepta cu toții. Nu ne putem face o asigurare împotriva îmbătrânirii, deoarece îmbătrânirea este un proces logic din cadrul vieții și așadar orice persoană responsabilă trebuie să se pregătească pentru această perioadă a vieții sale. Nu este responsabilitatea municipalităților sau a țărilor. Și familiile sunt responsabile pentru persoanele în vârstă. Societatea noastră nu poate înlocui familiile, rolul familiilor. Trebuie să ne gândim așadar și la alte părți care pot fi responsabile. Nu putem să le cerem pur și simplu organism, organismelor sau sistemelor politice naționale sau supranaționale să aibă grijă de părinții noștri. Dragi colegi, aștept uh, amendamentele dumneavoastră și să colaborăm îndeaproape în uh, această problemă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Zuber. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am citit acest raport cu foarte mare atenție. Chestiunea îmbătrânirii, în opinia noastră, este foarte interesantă. Este un subiect foarte interesant. Poate însemna lucruri diferite pentru oameni diferiți. Ce înseamnă îmbătrânirea activă? Evident, suntem cu toții de acord că îmbătrânirea activă este un lucru bun, dar va trebui să investim în acest uh, lucru, în uh, promovarea activităților în rândul oamenilor în vârstă. Trebuie să îi încurajăm pe oameni să rămână activi de-a lungul vieții lor și să uh, desfășoare activități pe care le consideră plăcute. Și trebuie să știe ce activități sunt mai sănătoase și trebuie să aibă acces la servicii de sănătate și acestea fac parte din îmbătrânirea activă. Din punctul nostru de vedere, așadar, trebuie să avem mare grijă ce propuneri acceptăm. Nu aș spune că încurajând oamenii să îmbătrânească activ, creștem și vârsta de pensionare. Nu e un lucru necesar acest lucru. Dacă acesta este obiectivul nostru, poate că ar trebui să-l spunem clar și nu să-l deghizăm sub uh, denumirea de îmbătrânire activă. Avem anumite vârste de pensionare datorită eforturilor muncitorilor de-a lungul istoriei operare de pensie este o operare de care oamenii trebuie să se bucure după ce aceștia s-au adus, s-au, și-au adus contribuția la societate. Pensia este ceva de care oamenii trebuie să, trebuie să se bucure după o viață întreagă de muncă și dacă le retragem oamenilor acest uh, drept la pensie, nu este un progres social, aș spune eu. Este opusul, de fapt. Și subminează drepturile fundamentale ale muncitorilor. Există așadar întrebarea dreptul de a asigura uh, pensia. Există un, o rată a șomajului foarte mare în Europa la ora actuală, mai ales în rândul tinerilor. Așadar, în termeni practici și nu în termeni principiali, există o nevoie a persoanelor în vârstă să fie capabile să, să iasă la pensie și să fie înlocuite de tineri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Am constatat că în acest text sunt anumite elemente pe care le considerăm pozitive, le vom Uh, sprijini, sprijini mai ales ideea de a investi mai mult pentru a permite persoanelor adulte să se dezvolte și să aibă acces la tehnologie. Aș dori însă să avertizez raportorul că există anumite probleme. Este vorba de proceduri care sunt încă destul de complexe. am un uh, raport din partea doamnei Omen Reuter, prin care se introduc la anumite paragrafe, anumite criterii, criterii. Se vorbește despre pensii și despre alte lucruri. Vom ajunge astfel la discuții foarte dificile care s-ar putea să nu fie productive. Am dori așadar să lăsăm toate aceste aspecte pentru un aviz care va trata mai îndeaproape, mai în profunzime chestiuni legate de pensie. Vom înainta amendamente în așa fel încât uh, avizul să fie mai echilibrat. Într-adevăr, este vorba de piața, de mun- piața muncii, însă trebuie să nu uităm de sănătatea populației. Este o problemă cu două tăișuri. Trebuie să avem flexibilitate însă și securitate. Trebuie să ne gândim în termen de măsuri care ar putea fi utile și pentru guverne și pentru muncitori. Am citit raportul dumneavoastră cu interes, suntem de acord cu anumite părți din el, însă sunt părți din raport, din uh, aviz cu care nu suntem de acord și vom înainta amendamente în acest sens. Bineînțeles cu un spirit constructiv. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt persoane care doresc să iau cuvântul, îi voi da din nou cuvântul raportorului. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Câteva cuvinte în concluzie. Dacă ar fi să ne luăm după numărul uh, parlamentarilor prezenți acum, aș uh, concluziona că îmbătrânirea activă nu este un subiect interesant pentru colegi. Îmbătrânirea activă, în opinia mea, înseamnă că ai posibilitatea să fii activ la lucru, în ceea ce privește educația, accesul la cultură, la activități sportive și așa mai departe. În ceea ce privește accesul la sănătate, este vorba de o atitudine activă în ceea ce privește prevenirea bolilor. În ceea ce privește persoanele în vârstă, îmbătrânirea activă înseamnă că acestea pot trăi uh, independente cu sprijinul unor uh, servicii relevante sunt de acord și cu domnul Sercas. Voi saluta amendamentele care se referă la o mai mare flexibilitate și siguranță a pieței muncii, precum și amendamentele care se referă la o mai bună, un mai bun echilibru al drepturilor uh, muncitorilor. Perfect, spune doamna președintă. 12 mai va fi data limit... 12 uh, noiembrie, spune doamna președinte, este data limită la ora 12 pentru depunerea amendamentelor. Le vom examina pe, în noiembrie. Cred că acestea vor putea fi redactate în vor putea fi traduse din 12 noiembrie până în 28 noiembrie în engleză, ce credeți? Așadar, pe 28-29 noiembrie le vom examina. Pe 6 decembrie vom examina și amendamentele de uh, compromis, apoi vom vota pe, 20, pe 18 decembrie. Trecem așadar la punctul 4 de pe ordinea de zi. Doamna McIntyre nu se află aici, ea se află la Libe. E un pic uh, amuzantă, deoarece la celelalte puncte tot votare avem. Vom face o mică Vom trece așadar la următoarele două puncte de pe ordinea de zi. La punctul 5 dau cuvântul lui Jutta Steinrück pentru a ne vorbi despre negocierile cu Consiliul cu privire la Programul European pentru Inovare și Schimbare Socială. Aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, ja, wir hatten eine Verhandlung. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o primă rundă de negocieri care, din punctul meu de vedere și, de asemenea, din punctul de vedere al raportorilor din umbră, a fost uh, deconcertantă. Am fost cu toții dezamăgiți. Consiliul uh, nu a, ne-a venit deloc în întâmpinare pe niciunul dintre punctele pe care noi le vedem ca și puncte cheie. Apoi, am uh, discutat, uh, am început negocierile pentru microfinanțare, Negocierile merg oarecum bine. Mâine seara avem următoarea uh, runda de negocieri și sperăm că putem să începem cu axa EURES. Însă, și aici este nevoie de o clarificare principială înainte de a începe negocierile. Știu că există o propunere a Comisiei care circulă privind reforma EURES și aici uh, Uh, sunt oarecum anticipate rezultatele negocierilor pe care noi abia acum le purtăm. Sper că vom putea clarifica lucrurile cu Comisia și Consiliul mâine seară. Vreau să mulțumesc raportorilor uh, uh, pentru buna colaborare, pentru că suntem foarte uniți în echipa de negociere a Parlamentului. Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Aș dori așadar să îi uh, mulțumesc raportorii noastre. Echipa de negociere este foarte puternică. Se poate constata cu foarte mare ușurință spiritul de cooperare care uh, caracterizează această echipă. Aș dori să subliniez faptul că ne-am definit prioritățile, mai ales în ceea ce privește sub capitolul microfinanțe pe care Consiliul a dorit să îl inaugureze. În cele în urmă, cred că la subcapitolul tineret vom avea mai multe dificultăți. Noi am dorit să începem cu acesta, însă la Consiliu a fost acest spirit de a nu dori să se discute despre acest lucru. A trebuit să ne schimbăm abordarea pentru că altfel am fi riscat multe. Îi mulțumesc așadar raportoarei pentru că ne-a permis să continuăm. S-a întors doamna McIntyre, nu? Trecem așadar la următorul punct. Doamna Moran Chartier nu se află aici, așadar am oarecare problemă. les votes sont prévus à 14 h 30 Alors, contrairement à tout ce que nous aimons... În ciuda tot ceea ce preferăm, va trebui să, suspende, să suspend muncile noastre până la 4 și un sfert. Îmi cer scuze pentru față de toți cei care au venit până aici și care au așteptat cu nerăbdare raportul doamnei McIntyre. Îmi cer scuze și față de interpreți Sper că nu vom da peste cap prea mult ordinea de zi. Dragi colegi, vă propun să ne reluăm lucrările acum. Între timp, doamna McIntyre ni s-a alăturat. Trecem deci la punctul 4 de pe ordinea de zi. Îi voi da cuvântul pentru a prezenta cele 44 de amendamente depuse la proiectul său de aviz privind raportul Comisiei pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Vă rog, doamnă raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați amânat uh, acest subiect uh, pentru a-mi permite uh, să ajung și eu uh, după votul de la Libe. Vreau să mulțumesc mai întâi tuturor colegilor care au depus amendamente la acest aviz. Am 44 de amendamente și pot să sprijin majoritatea acestor amendamente. Mm, în schimb, sunt câteva pe care nu le pot sprijini și altele care mai trebuie clarificate. Dar mă bucur de faptul că uh, amendamentele colegilor au adus idei noi și cred că vor îmbunătăți Uh, proiectul de aviz. Voi propune amendamente de compromis pe care vor, le, vom, le voi trimite colegilor înaintea ședinței uh, raportorilor din umbră de mâine. Vreau să spun câteva lucruri. Mai întâi, cred că este important uh, să nu repetăm ce spune Comisia Competentă pe fond. Uh, Uh, pentru că sunt multe lucruri care se pot să fi spuse în legătură cu IMM-urile, dar noi trebuie să ne confruntăm pe aspectele legate de ocupare. Evident, criza financiară a, i-a afectat mult pe antreprenori și, pe, pe, și a afectat mult întreprinderile mici, mai ales micro-întreprinderile. Uh, și uh, faptul că instituțiile financiare nu le-au împrumutat, nu le-au dat credite, a făcut mult rău uh, întreprinderilor. Astfel, creșterea a scăzut mult și oportunitățile de noi locuri de muncă, de asemenea. Trebuie, bineînțeles, să, să discutăm noi opțiuni posibile și să um, atragem atenția asupra faptului că accesul IMM-urilor la finanțare trebuie îmbunătățit. Uh, Chiar dacă există alte inițiative la nivel european, um, cum ar fi programul Horizon și altele, această inițiativă poate să permită uh, echiparea antreprenorilor cu um, cunoștințele și instrumentele necesare pentru a face o gestiune financiară um, cât mai bună, astfel dându-le posibilitatea de a um, accesa, de a avea acces la finanțare în primul rând pentru a-și crea um, afacerea, pentru a o dezvolta și pentru a crea locuri de muncă. Nu mă voi mai lungi. Doresc să vă mulțumesc tuturor foarte mult și um, vom continua să lucrăm pe acest aviz cu raportul din umbră mâine la ședință. Doamna Silvana Rapti. Eh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru Uh, textul foarte bun uh, um, ca bază de lucru. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportor. Este foarte important ca întreprinderile mici și mijlocii să poată să găsească finanțare, să aibă acces la finanțare cât mai repede, bineînțeles pe lângă bănci. În această perioadă dificilă, mai ales pentru IMM-uri, nu trebuie să se aplice regula băncilor, adică banca vă dă uh, umbrelă când nu plouă, dar când plouă ne spune că nu mai, are, nu mai are umbrelă pentru noi, așa că trebuie să ne udăm. Trebuie să evităm o astfel de situație pentru IMM-uri. Eu vin din Grecia, știți cât de dificil uh, merg, câte, câte dificilă e situația în Grecia, dar IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei grecești. De aceea, vă dați seama, companiile toate IMM-urile din Grecia și uh, din restul Uniunii Europene au nevoie foarte urgentă de finanțare. De aceea sunt de acord cu doamna raportor uh, ceea ce privește spiritul general acestui aviz. Eu am încercat să fiu creativă, am depus mai multe amendamente. Nu voi intra acum în detaliile acestora pentru a nu vă obosi prea mult. Este foarte important ca um, patronii întreprinderilor mici și mijlocii să știe cui se pot adresa pentru a obține informații, um, ce mecanisme pot folosi pentru a găsi uh, surse de finanțare. Voi studia cu interes amendamentele de compromis și, bineînțeles, voi fi prezent la ședința de mâine cu raportorii din umbră și să încercăm uh, să facem eforturi uh, pentru a facilita puțin viața um, europenilor care au o întreprindere mică și mijlocie și pe care trebuie să-i sprijinim. On behalf of our shadow rapport... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș uh, dori să fac câteva observații în, din uh, partea raportorului din umbră din uh, grupul meu. Mulțumește, doamnei raportor, pentru acest aviz care uh, Uh, prezintă probleme majore care se confruntă IMM-urile în accesul la finanțare. IMM-urile uh, sunt uh, întreprinderile din Europa care um, creează cele mai multe locuri de muncă și dacă finanțarea acestora nu se îmbunătățește, nici crearea de locuri de muncă nu se poate îmbunătăți. Uh, trebuie să se permită femeilor să aibă un acces facilitat la locurile de muncă uh, prin uh, orare de muncă mai flexibile. Domnul Fernian a depus mai multe amendamente pentru a îmbunătăți și mai mult proiectul de aviz. A subliniat faptul că uh, atunci când există finanțare pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, de multe ori aceste credite au dobânzi prea mari. Actorii de la nivel național și regional pot face multe pentru a potăți accesul la finanțare, creând uh, uh, bănci specifice pentru a promova creșterea în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și a micro-întreprinderilor. Pot să fie uh, investiții ecologice și se pot sprijini uh, uh, cooperative uh, din uh, diferite sectoare. Um, colegul meu coordonator uh, va lucra cu colegii în acest dosar și este sigur că se vor uh, ajunge la, co- la compromisuri bune în legătură cu principalele aspecte. Mulțumesc! Doamna Zuber. Uh, obrigada. Uh, em primeiro lugar, dizer que nós estamos, uh, temos uma Mulțumesc. Mai întâi, trebuie să, doresc să spun că suntem de acord cu acest aviz. Mm avem doar mici uh, detalii pe care dorim să le revedem. Trebuie, într-adevăr, să acordăm o atenție deosebită micro-întreprinderilor. trebuie să crească volumul creditelor acordate IMM-urilor accesul la finanțare uh, prin uh, cooperative, prin uh, rețelele sociale trebuie îmbunătățit, aș dori să evoc câteva aspecte de fond. Mai întâi, bineînțeles, suntem de acord că băncile trebuie să finanțeze economia reală. Băncile trebuie să fie în serviciul, în slujba cetățenilor și, bineînțeles, a IMM-urilor. Este important uh, acest lucru. Și managerii întreprinderilor mici și mijlocii știu că problema este faptul că consumul a scăzut foarte mult în ultima vreme și, de asemenea, investițiile publice au scăzut mult. Întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de investiții publice pentru a se stimula consumul. Altfel, uh, se vor simți foarte singure. Toți uh, oratorii care doriți să ia cuvântul au luat cuvântul. Doamna McIntyre, mai doriți uh, să adăugați ceva? Nu, veți propune amendamente de compromis data viitoare. Vă urăm succes în negocieri. Punctul 5 l-am discutat deja. Trecem la punctul 6. Doamna Moran Chartier nu este prezentă, așa că m-a rugat să vă țin la curent în legătură cu negocierile cu Consiliul în legătură cu Fondul Social European. Mm, doresc să vă aduc aminte faptul că am votat mandatul pentru această negociere pe 5 iulie. Au avut loc uh, ședințe pregătitoare pe 20 8 uh, iulie au avut loc trei trialoguri pe 18 septembrie, pe 10 și 18 octombrie. În legătură cu metoda, uh, am hotărât să lucrăm pe blocuri tematice, așa cum a cerut Consiliul, pentru a organiza în paralel discuții în legătură cu regulamentul specific prin Fondul Social European pe de o parte și în legătură cu regulamentul orizontal pe de altă parte, la care uh, Comisia pentru Afaceri Regionale este competentă pe fond și raportorul nostru în cooperare sporită este domnul Adam Coza. În ceea ce privește Consiliul, acesta nu are mandat formal de negociere, ceea ce complică mult negocierile și le fac originale și comisia se bazează pe o abordare generală parțială. Vă dați seama ce înseamnă asta. În aprilie, iunie și octombrie au avut loc uh, trei uh, ședințe ale Consiliului pentru Afaceri Generale, dar care nu acoperă întregul text și în ceea ce privește articolul 2 și articolul 15, deci misiuni și uh, aspecte financiare, acestea trebuie mm, examinate la sfârșit. Așa că examinarea amendamentelor Parlamentului European nu a fost negociată sau discutată de Consiliul în întregimea sa, pentru că președinția cipriotă așteaptă ca să, să examinăm întregul text pentru a ne prezenta poziția completă noi examinăm poziția Consiliului pe bucățele, în schimb Consiliul așteaptă un pachet din partea noastră pentru a ne examina poziția. Președinția cipriotă, în plus, refuză complet și for, să formalizeze progresele făcute la negocieri, spunând că nu există acord în legătură cu nimic atâta timp cât nu există un acord complet Rezultatul negocierilor este că examinarea primelor articole privind programarea s-a încheiat cu rezerva validării de către Consiliu în condițiile pe care vi le-am amintit. Articolele în legătură cu care s-au încheiat negocierile sunt articolele 6 privind participarea partenerilor, 7 privind promovarea egalității între bărbați și femei, articolul 8 privind egalitatea de șanse și nediscriminare, articolul 9 inovarea socială și articolul 10 cooperare transnațională, articolul 11 dispoziții specifice privind programele operaționale, inclusiv nivelul maxim de cofinanțare în anumite cazuri specifice. Um, dezacordurile în acest pachet de articole se referă mai ales uh, la faptul că acordul general parțial al Consiliului dorește să facă facultativ pentru uh, Um, facultative pentru statele membre o mare parte din uh, propuneri, din textul, din propunerile din textul Comisiei, în timp uh, ce Parlamentul uh, dorește să sprijine Comisia și să facă obligatorii um, aceste propuneri. Mai ales uh, e vorba de un amendament care cere ca 2% din resursele din regiunile de tip A și B să aibă obiectivul sprijinirii uh, participării partenerilor sociali la acțiunile Fondului Social European sau amendamentele care promovează egalitatea între bărbați și femei și lupta împotriva discriminărilor. Discuția va continua în legătură cu toate aceste aspecte și, bineînțeles, vom ține la curent. disponibilitatea Consiliului pentru ședințe și întâlniri concrete este destul de limitată. Și acordul preliminar nu a fost uh, obținut decât în legătură cu un singur punct din uh, blocul pentru programare și o soluție de compromis care trebuie precizată în cadrul regulamentului general. Al doilea pachet în legătură cu care am început discuțiile este blocul numit uh, concentrare tematică, un punct sensibil în negocierile cu Consiliul și se referă la articolele 3 și 4 din propunere. Un singur amendament al Parlamentului din acest pachet nu a fost uh, deci niciun amendament al Parlamentului nu a fost încă discutat, nu există compromis. Iată care este situația în aceste negocieri și cei care au participat la aceste negocieri știu, în acest, la acest tip de negocieri, știu că cheia succesului este răbdarea și metoda. Sunt sigură că echipa de negociere al Parlamentului va ști să dea dovadă de aceste calități. Am încheiat punctul 6 de pe ordinea de zi, vă propun să trecem la punctul 7. Vom vota Îmi cer scuze, ar fi trebuit să vă propun să deschidem dezbaterea. Frau Da, da, nicio problemă, doamnă președinte. Voiam doar să-i informez pe colegii noștri că eu m-am ocupat de raportul privind transportul uh, la sol și am primit un, uh, am, mă rog, un, am avut un compromis, am fost la Comisia TRAN tocmai acum și s-a făcut o cerere de uh, retransmitere a textului către Comisia Europeană și acest, această propunere a fost votată cu 22 de voturi la 20, ceea ce cred că e corect și vreau să aplaud acest demers. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vă mulțumesc. Domnule raportor, uh, nu știam că ne puteți uh, anunța acest frumos succes. Sper că vor fi și altele. Uh, punctul 7. Deci vom vota proiectul de scrisoare redactată de grupul de lucru privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. E vorba de mobilizarea acestui fond într-un caz privind industria producătoare de motociclete în regiunea Emilia-Romagna, în Italia. Vom vota această scrisoare. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Apoi, o a doua mobilizare a Fondului European de Ajutoare la Globalizare. E vorba de cazul uh, Nokia în Finlanda. Cine-i pentru? Împotrivă? <clears throat> Abțineri? Se adoptă. Punctul 9. O altă scrisoare de mobilizare a fondului pentru un caz Nokia în România. Dar pentru a explica membrilor comisiei care nu participă la grupuri de lucru, doresc să vă spun că aici e vorba de mobilizarea fondului într-un caz în care a mobilizat deja fondul pentru a ajuta lucrătorii de la Nokia în momentul în care o uzină a fost delocalizată din Germania în România și uh, povestea continuă pentru că acum trebuie să sprijinim lucrătorii din România, de la Nokia, pentru că uzina care trebuie, uh, trei ani mai târziu încă nu este gata și au loc aceste concedieri. Și întreprinderea uh, transferă activitatea în Asia. Eh, votăm această scrisoare. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la o a patra solicitare de mobilizare a fondului. E vorba de un caz din Austria. Fondul este solicitat eh, pentru ajutor la nivel uh, regional, lucrător din domeniul social, în urma unui plan de austeritate uh, hotărât de autoritățile regionale. Și în acest caz avem două amendamente din partea PP-ului de votat. Deci votăm mai întâi primul amendament. care spune că aceste concedieri nu ar fi lega, n-ar, n-ar avea legătură cu criza. Cine e pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bine, putem verifica prin vot electronic. Verificăm cu această ocazie și că toată lumea are cardul de vot. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 16 voturi pentru, 19 împotrivă, 4 abțineri. Se respinge. Și avem apoi un al doilea amendament, tot din partea PP-ului, din partea doamnei Edith Bauer,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 Abțineri? Se adoptă, dar vom verifica totuși. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Votăm acum uh, această scrisoare astfel modificată. Vot electronic. Să deschis votul. Tout le monde a A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 de voturi cu 13 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Trecem la a cincea scrisoare de mobilizare, de solicitare de mobilizare a fondului. E vorba de un caz din Danemarca. Mm, votăm acum acest proiect de scrisoare. cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Al șaselea caz e vorba de sectorul uh, metalurgic. pentru mobilizarea fondului în Spania. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ultimul caz e vorba de o concediere în cadrul mm, întreprinderii SAB, o solicitare din partea Suediei, ă, țară care este împotriva um, extinderii uh, criteriului de criză, cere acum mobilizarea fondului. cine pentru? în engleză. Da, dar guvernul a cerut, uh, a depus solicitarea de mobilizare a fondului. Cine pentru, împotrivă, abțineri? Aceasta șaptea și ultima scrisoare se adoptă. Trecem acum la uh, principalul punct de votat astăzi. Felul principal, punctul 14. E vorba de votarea raportului doamnei Marian Harkin privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. E vorba de un text legislativ în cadrul unui temei financiar din cadrul financiar plurianual. Ne ocupăm de 291 de amendamente suntem, avem competență pentru 291 de amendamente, trebuie să examinăm șase avize, inclusiv unul din partea Comisiei pentru Agricultură, care um, coopera cu noi în cadrul articolului 4.3, dar avizul Comisiei Agri a fost respins în această comisie, iar deci nu îl putem uh, uh, vota. Avem uh, am mai multe amendamente de compromis, de care unul propus doar de grupul socialiștilor și democraților. Dacă nu aveți observații prealabile, înainte de punctul 1, articolul 1, votăm amendamentul 54 Capnoch, amendament de respingere a propunerii. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 126, Cornelisen. Raportul e împotrivă. cine pentru? Contra Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 1, după aliniatul 1, compromisul AF, prezentat de 5 grupuri. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 1, alineatul 2, compromisul K, prezentat de aceleași cinci grupuri. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vom vota acum în bloc, blocul 1, care cuprinde compromisul AH și compromisul AG. Acest bloc este prezentat de 5 grupuri. Cine este pentru acest bloc? Pentru, deci. Împotrivă, abțineri. Este adoptat. Trecem, deci, la articolul 1, după subalineatul 2, adică după paragraful 2. Votăm. Inta 8. Cine e pentru? împotrivă, abțineri. Vreți să reîncepem? Cine e pentru INTA 8? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 1, alineatul 3, compromisul L prezentat de mult mai multe grupuri, pentru că este prezentat de șase grupuri. Cine pentru? Abțineri. Se adoptă. Articolul 3. După punctul A, un punct nou, introdus de compromisul AI, prezentat de 5 grupuri. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 2, alineatul 1, punctul A, compromisul M, prezentat de patru grupuri. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 2, alineatul 1, punctul B, compromisul N, patru grupuri. Cine pentru? Împotriva, abțineri, compromisul N se adoptă. Articolul 2, alineatul 1, punctul C. supun la vot cinci amendamente identice de la 16 a doamnei Harkin, raportarea noastră, amendamentul 144 al vicepreședintei doamna Zuber, 145 al doamnei Cornelisen, 146 al doamnei Omen Reuten și amendamentul 147 al doamnei Bullon. Cinci amendamente de eliminare. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste cinci amendamente sunt adoptate. Supun acum la vot. Citarea, referirea 1, amendamentul 1. Amendamentul 1 este acoperit, nu mai trebuie să-l votăm blocul al doilea. Nu. Votăm acum blocul numărul 2. Nu, compromisul nu poate fi votat. Compromisul AN. C'est uh, un nouveau point. C'est le paragraphe, euh, article 2, paragraphe 1.6. C'est un nouveau Îmi cer scuze, spune președinte. Compromisul AN introduce un punct nou și, deci, nu... Deci, îl supunem la vot. Cine este pentru compromisul AN? Împotrivă. Abțineri. Mă tem că este respins, dar aș dori să verificăm. Dacă domnul Tardan cere acest lucru, haideți să verificăm. Tout le monde a pu voter A votat toată lumea? S-a închis votul. 13 pentru, 22 de voturi împotriva, 5 abțineri, acest compromis este respins în mod clar. Trecem acum la votarea blocului 2. Cine pentru? Pentru blocul 2. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la blocul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 3. Acoperit de acest bloc. Și deci trecem la articolul 4, alineatul 1, punctul A, amendamentul 163 al domnului Bizotto. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 164. Pentru. împotriva, abțineri, se respinge. 165, Blinkevici, uite cine pentru? potriva abțineri, se respinge. Articolul 4, alineatul 1, punctul B. Amendamentul 167 al domnului Pisoto, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge alineatul 17, regii 17, cine pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar vom verifica. Regii 17. A votat toată lumea, s-a închis votul, 17 pentru, 24 împotrivă, nu a fost adoptat. Deci putem să trecem acum la Următorul amendament, 168, e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 169. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 166, domnule Cornelisen, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articol 4, alineatul 1, punctul B9, introdus de amendamentul 170. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La alineatul 2 avem două propuneri. INTA 13 și regii 18. Le supun la vot împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 4, alineatul 3, a fost acoperit. Deci supunem acum la vot articolul 5, alineatul 1, punctul A, amendamentul 21 al raportoarei noastre și 152, care sunt identice. Articolul 6, alineatul 1, punctul A, 21 și 192. Două amendamente identice pe care le votăm împreună. Cine pentru? Abțineri? Se adoptă. Articolul 7, alineatul 1, paragraful 1, partea introductivă, 198, doamna supăr, 199, sunt identice. Le votăm împreună. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Prin urmare, INTA 16 e caduc, deci supun la vot articolul 6, alineatul 1, punctul C, INTA 15. Cine pentru? Cine? În mod normal, bun, raportarea e împotrivă. INTA 15. Articolul 6, alineatul 1, punctul C. Inta 16 a, a fost caduc, deci suntem la Inta 15, dacă puteți să mă urmăriți. Inta 15, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, e respins. Articolul 7, alineatul 1, paragraful 1, punctul A, compromisul R, prezentat de șapte grupuri. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 7, alineatul 1, paragraful 1, punctul B. Compromisul S, prezentat de șase grupuri. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Nous en venons à l'article 7. Trecem la articolul 7, alineatul 1, sub subalineatul 1, un punct C nou, prin intermediul uh, articolului 10, FEM 10. Cine este pentru? Raportarea este împotrivă, deci cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se, ad- se respinge. Articolul 7, aliniatul 1, 9, introdus prin compromisul AJ, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 7, paragraf, uh, alineatul 1, sub alineatul 2, compromisul AM, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 7, alineatul 1, sub alineatul 3, compromis, compromisul T, prezentat de patru grupuri. 5, de fapt, spune doamna președinte. 5 este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 7, alineatul 2, punctul A, amendamentul 218 al doamnei Edith Bauer. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar vom verifica electronic. Votul s-a deschis. Amendamentul 218 al doamnei Edith Bauer. Votul s-a închis. 24 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. Articolul 7, alinatul 2, după punctul A, un compromis AK prezentat de 5 grupuri. 500 pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Articolul 7, alinatul 2, punctul B, amendamentul 219 al doamnei Cornelison. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 al raportoarei, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 7, alineatul 3, compromisul U, prezentat de 6 grupuri, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 8, paragraful 1, compromisul V, prezentat de 4 grupuri, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul A, compromisul W, prezentat de 5 grupuri, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul A, nou. Amendamentul 230 al doamnei Cornelisen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 8, alineatul 2, punctul A, nou, introdus prin Uh, regii 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul B9, introdus prin amendamentul 231 al doamnei Mara Bizotto. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul C, amendamentul 232 al doamnei Marie Cornelisen. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul E, amendamentul 31 al raportului ce este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După punctul E, avem amendamentul 32 al doamnei Harkin, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul G, compromisul X prezentat de șase grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După punctul G avem regii 29, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La punctul H avem compromisul Y prezentat de șase grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Acest compromis se adoptă. La punctul I avem amendamentul 35 al raportarei, cine este pentru, împotrivă, Cine este pentru amendamentul 35? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 235, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, punctul I, no, A, 9, introdus prin compromisul AL, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 8, alineatul 2, eh, paragraful 3.9, amendamentul 238 al doamnei Blinkeviciute, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 9, alineatul 1, amendamentul 37 al doamnei Harkin, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 9, alineatul 2, amendamentul 37 de la Comisia Buget, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 25 voturi prin, pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. Regii 32 este compatibil. Trecem așa. Da, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 9, alineatul 3, amendamentul 239, doamna Cornelisen, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 9, alineatul 4, alineatul 38 de la Comisia Bugetă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 9, după alineatul 4, amendamentul 240 al doamnei Cornelisen, cine este pentru, Doriți să verificăm buget 38? Vom verifica electronic. S-a deschis votul la buget 38. A votat toată lumea, s-a închis votul. 29 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. S-a întâmplat ceva între timp. Era nevoie de verificare. Amendamentul 240 al doamnei Cornelisen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar vom verifica electronic. Votul s-a deschis, s-a votat, uh, votul s-a închis, 16 pentru, 24 împotrivă, Doamna să-mi pare rău, nu pot face nimic. Se respinge. Articolul 9, după alinatul 4, compromisul Z, introdus de șase grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la articolul 10, compromisul AA, prezentat de șase grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 11, alinatul 1, amendamentul 241 al doamnei Cornelisen, îl vom vota pe părți. Deci, tot textul fără cuvânt, cuvintele ESAF. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. S-a deschis votul, partea întâi. A votat toată lumea, votul s-a închis. 17 pentru, 23 împotrivă, se respinge. Nici partea doua nu mai are sens în acest caz. Articolul 11, alineatul 4, compromisul AB, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, titlul, avem amendamentul 145 al doamnei Cornelison, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 12, alineatul 1, Amendamentul 246 al doamnei Cornelisen, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 12, alinatul 2, amendamentul 40 al doamnei Harkin, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, alinatul 3, compromisul AC, prezentat de șase grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, alineatul 4, avem un amendament de ștergere, prezentare doamna Bizotto, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 250, doamna Cornelisen, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 13, alinatul 1, vom vota în bloc, blocul 4, compromisul AD și compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acest bloc se adoptă. Dăm pagina și ajungem la articolul 13, alinatul 1, punctul D, nou, introdus prin amendamentul 266 de către doamna Cornelisen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 13, alinatul 3, regii 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi amendamentul 268 al domnului Cornelisen, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 14, amendamentul 44 s-a votat, deci uh, sunt caduce foarte multe lucruri. Așadar, trecem la articolul 15, alineatul 2, sub, sub alineatul 2A9, introdus de către INTA 24. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 15, alineatul 3, sub alineatul 1, buget 45. Cine este, uh, raportarea este pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 15, aliniatul 3, alineatul 2, buget 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 15, alineatul 6, A. Am, uh, ne-am ocupat de acest lucru la blocul 3. Așadar, ajungem la articolul 16, alineatul 1, amendamentul 45 al doamnei Harkin, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți o verificare electronică? Nu. E de acord toată lumea? Foarte bine atunci. Amendamentul 274 uh, cade, este caduc și așadar ajungem la articolul 3. Amendamentul 46 al raportoarei este un uh, amendament uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 276 al domnului Bizoto, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 47 al raportoarei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După articolul acesta urmează amendamentul 277, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 alineatul 6, 48 al raportoarei, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 18, alineatul 1, punctul B, amendamentul 279 al doamnei Zuber, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vom verifica, s-a deschis votul pentru amendamentul 279. A votat toată lumea, s-a închis votul. Douăzeci pentru 20 împotrivă. Se respinge. Îmi pare rău, doamne Zubar. Trecem la FEM 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu știu ce să spun. Vom verifica electronic FEM16. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă. Nu se adoptă. Trecem așadar la 280 al doamnei Cornelisen. ensemble en six. Le changer en un il a changé tout en SF. Mais ça, on a racheté, donc il ne faut pas changer. Alors, qui... Cine este pentru? Votăm 280. Amendamentul doamnei Cornelisa în raportare este împotrivă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul 280 se respinge și deci punctul B nu se modifică. Articolul 18, alineatul 2, amendamentul 281 al domnului Thomas Mann. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 18, după alineatul 3, FEM 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 19, titlul, amendamentul 50 al raportoarei. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 19, paragraful 1, compromisul AE, prezentat de 5 grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul AE se adoptă. Cont 7, la articolul 19, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 20, aliniatul 1, punctul A, 50 buget, cine, uh, raportarea este împotrivă, cine este pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că se adoptă. Vom verifica electronic. Le vot est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 33 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Votăm acum articolul 20, al 1, B, amendamentul um, aliniatul 51 de la buget. cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Articolul 20, aliniatul 2, aliniatul 8 de la cont. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 20, după aliniatul 2, amendamentele 26 INTA, 40 de la regii, identice, votăm cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 21, aliniatul 1, punctul A, aliniatul 20 de la FAM, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. vom uh, reveni pentru că nu uh, am greșit. Vom vota amendamente compatibile. 19 de la FAM. Doamna raportor e împotrivă. cine e pentru? 19 de la FAM. Qui e pour? Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge? La aliniatul următor, amendamentul 284 Bauer, compatibil cu 8 de la cont. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm atunci uh, pentru amendamentul 284 Bauer prin vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 18 pentru 23 împotrivă. Nicio abținere. S-a întâmplat ceva. Pentru că pot să vă spun că a fost respins. Articolul 21 după alineatul 1, 21 de la FAM pentru împotrivă abțineri. Nu e clar. Cine-i pentru, vă rog? împotrivă, abțineri, se respinge. 9 de la cont, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 aliniatul 3, Tsubar pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 21 aliniatul 4, supragraful 1, cont 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Cont 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 22, aliniatul 4, amendamentul 286, Zuber, pentru. Împotrivă. Nu e clar. Amendamentul 286, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 23. Um, acoperit. Trecem la articolul 24, aliniatul 2, uh, cont 12. Pentru. Am votat blocul 3. După considerentul 1, trecem la liniatul 1, uh, cont, uh, buget 1. cine e pentru? Deci votăm aliniatul, uh, considerentul 1, buget 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. După considerentul 1, aliniatul 2 de la bugete pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La considerentul 2, compromisul A din partea 5 grupuri politice, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 2, un amendament 60, Bizoto, cu solicitare de vot pe părți din partea grupului SND. Deci uh, să se taie fraza după The Labor Market. Cine este pentru această primă parte? Împotriva abțineri se respinge. A doua parte poate votată singură. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul 3, amendamentul 65 Cornelison. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Aliniatul 3 de la bugete pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cont 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După considerentul 3, amendamentul 66 de Arden pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trebuie să votăm și aliniatul uh, și buget 4. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. La contentul B la considerentul 4 votăm compromisul B din partea 6 grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. După considerentul 4, un amendament 71 Tsuber cu solicitare de vot pe părți din partea raportorului. Prima parte până la Thousands of Jobs. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul textului pentru? Împotrivă? Vom verifica. Deci votăm acum partea a doua din amendamentul 71. A votat toată lumea, s-a închis votul. 17 pentru 24 împotrivă. Se respinge. Considerentul 4, compromisul J, J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 4, FAM 2, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 5, amendamentul A, nu mai trebuie votat. După considerentul 6, buget 7, cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Uh, considerăm 7. Considerentul 7. Votăm compromisul C. cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Apoi, FAM 4. cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm atunci votul pentru um, aliniatul FAM 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 20 împotriva, o abținere. Se respinge. Într-adevăr, verificarea uh, era necesară. Votăm acum compromisul D în legătură cu conținentul 9 din partea a șase grupuri politice. cine pentru? Nu votăm pentru că face parte din bloc. Considerentul 10, compromisul E, cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 11, compromisul F din partea a 6 grupuri, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 12, compromisul G, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 13, compromisul H, pentru împotriva abțineri, se adoptă. După considerentul 13, unde amendament 110 nu mai trebuie votat, la considerentul 14, compromisul I din partea a 5 grupuri politice, nu-l votăm pentru că blocul 4 îl acoperă. Avem acum considerentul 15, amendamentul 115, Edith Bauer. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm. Uh, tout le monde a pu voter. A votat toată lumea. S-a închis votul. 13 pentru, 25 împotrivă, 4 abțineri. Se respinge. Mulțumesc pentru vigineta dumneavoastră. Amendamentul 12 Harkin și 116 Cornelison, identice, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 16 acum. Amendamentele fac parte din blocul 4. Așa că după considerentul 16 avem Aliniatul 18 din uh, avizul de la buget, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 18, aliniatul 19 de la buget, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 noh, compatibil, deci îl votăm. Doamna raportor e împotrivă. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul 19, liniatul 20 de la bugete pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După considerentul 19, amendamentul 121 Cornelison pentru, împotrivă, abțineri se respinge. După aliniatul 19, amendamentul 122 devine caduc. Trecem la aliniatul 21 de la bugete pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și astfel am terminat votarea amendamentelor și votăm acum electronic proiectul de raport astfel modificat. S-a deschis votul. a A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abțineri. Votăm acum propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 35 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicităm pe doamna raportor. Și <laughs> observ că nu am obținut același rezultat ca și în Comisia pentru Agricultură. Domnul Ori, un punct de ordine, o solicitare de respectare a regulamentului. Kértem szót az előbb, csak ö, nem kaptam, mert ö, más mutattam és más nyomtam véletlenül. Tehát a, a gomb negatívat mutatott, de én pozitívat, tehát plusz szavaztam. Mulțumesc. Din păcate, doream să votez da, dar am apăsat greșit pe buton, uh, doresc să se rectifice votul meu. Deci votul meu era pentru, nu împotrivă. Am încercat să corectez, dar n-a funcționat consola. Și nu vă écoute Nu vă ascultă nici consola unde mergem astfel. E vorba de proiectul de raport sau rezoluția legislativă? E vorba de proiectul de raport. Atunci succesul doamnei Harkin este și mai mare. Încă o secundă, vă rog. În urma acestui vot putem hotărâ să începem negocierile cu Consiliul pentru un acord în primă lectură pe baza articolului uh, uh, 70, anexa 1 din regulamentul nostru. Nu vom putea demara negocierile cu președinția cipriotă pentru că nu dorește să organizeze trialog înainte de sfârșitul lunii decembrie. De aceea vă propun să așteptăm concluziile Consiliului European, care va avea loc pe 28 și 29 noiembrie, în legătură cu cadrul financiar plurianual și ă, viitorul fondului de ajustare la globalizare va fi, bineînțeles, evocat cu această ocazie și atunci vom hotărâ dacă dorim ă, să demarăm negocieri cu Consiliul pentru un eventual acord în primă lectură sau dorim să uh, trecem la vot în plenară. Având în vedere calendarul Consiliului European, pentru că acest Consiliu European extraordinar va avea loc pe 22 și 23 noiembrie, la ședința noastră din 28 și 29 noiembrie vom putea hotărâ ce facem în funcție de concluziile Consiliului European. Dacă nu aveți nimic de adăugat la diverse, am încheiat ordinea de zi și ne revedem pe 13 noiembrie pentru un schimb uh, de opinii cu ministrul grec al finanțelor și ocupării, ședință comună cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Contez pe prezența dumneavoastră.